Mes chers collègues, la séance est ouverte, nous commençons nos travaux. Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. Uh, faceți liniște, vă rog. Astăzi și mâine ne așteaptă niște reuniuni importante, cu un vot foarte important și vom începe de altfel cu votul. Dar Înainte de a veni la ordinea de zi, aș dori, vă rog că păstrați liniștea în sală, aș dori să confirm uh, pe adresa coordonatorilor că, dat fiind că am lucrat foarte eficient în această dimineață, nu trebuie să ne mai reunim la ora 14 în această după amiază. Bun. Iar în ceea ce privește ordinea de zi, întreb dacă cineva are vreo observație de făcut pe tema ordinii de zi. Dacă nu, v-aș propune să supunem la vot mobilizarea fondului de ajustare la globalizare. Să votăm Versamentele referitoare la aceste operațiuni imediat după rapoartele privitoare la operațiunile în chestiune. În ceea ce privește comunicările președintelui, eh, ele se găsesc la eh, Cobu News pe site. În ce privește celelalte comunicări, am fost informat că la punctul 14 Eh, al eh, scrisorii noastre de știri, există o eroare în loc de 4 milioane 300 de mii și ceva, trebuie citit 2 milioane de euro, 29 de mii și ceva. Deci o erată. Bun. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 19 eh, septembrie 2012. Dacă nimeni are nimic de obiectat, considerăm că procesul verbal e aprobat la sfârșitul reuniunii noastre și astfel putem să trecem direct la bugetul 2013. Ba chiar v-aș propune, deoarece Francesca este punctuală, poate întâi să supunem la vot numărul uh, număr, punctul 4, și anume... Da, Helga. Mulțumesc, domnule președinte. I would like uh, that we vote. Uh, Aș vrea, dacă se poate, să votăm FDE încă în cursul după amiezii, pentru că lista noastră de voturi încă este în curs de finalizare. Este posibil să amânăm acest vot pe după amiază? Da, doar cu acest EGF, era EGF, dacă nimeni nu are nimic de obiectat. Da, trebuie să finalizăm lista de voturi. E doar o chestiune de programare. De... Nu e o problemă politică, doar ca să știm exact, ca să poată funcționa lucrurile cât mai bine. Să ne putem uh, uh întocmi exact lista de vot. It was planned as that, no problem, so. no problem. Il n'y a pas de problème pour moi. Președintele, nu, uh, eu n-am nicio problemă cu asta dacă cineva e împotrivă, dar nu, văd că nu. Și atunci vă propun să începem poate cu bugetul rectificativ numărul 4, Francesca, și apoi vom ajunge la bugetul pe 2013. Dar, uh, Francesca, ai cuvântul. Deci, proiectul de buget rectificativ numărul 4. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja o discuție pe această temă și în legătură cu acest document acum două săptămâni și e vorba de un document foarte tehnic, așadar astăzi, ca urmare a acelei discuții, vă propun să votăm pentru, și inclusiv uh, pentru cele două amendamente depuse de doamna Gresle, care îi mulțumesc pentru că le-a depus, pentru că uh, îmbunătățesc documentul. Très bien, on peut voter en bloc foarte bine, putem face un vot în bloc. Cine este pentru aceste două amendamente? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc, abțineri. În unanimitate. Iată, triumful doamnei Gresle. Un nou triumf. Totuși trebuie să votăm raportul astfel modificat, așa că vă, propunem să, vă propun să facem un vot electronic. Așa putem uh, verifica și dacă ne funcționează sistemul electronic și, dacă, și că Salvador are cartea de, cartela de vot la el și că nu votează oameni în plus de la PPE. Deci, vot final. Dar Inge văd că nu are cartela de vot. Nu știu dacă are drept de vot. Și nici Salvador. Angelica Vertman non plus. Donc... Și nici doamna Vertman. Deci vedeți că e bine să facem un vot de probă. Avem doar 30 de colegi care nu și-au uitat cartela și doar 28 cu drept care votează pentru moment. Se mai întâmplă. Foarte bine. Sclavii lui Salvador i-au adus cartela. Am închis votul. Deci avem 27 de voturi pentru, nu, 28 chiar, 0 împotrivă și 3 abțineri. Foarte bine. Așadar, felicitări Francescăi. Iar acum putem trece la punctul 4. Așadar, votarea rezoluției comune. Eh, avem doi raportori eh, privitoare la bugetul general pentru anul viitor, pentru 2013 cei doi raportori doresc să facă vreo declarație. Giovanni la via. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e vorba de o declarație, ci doar de o introducere la, uh, înainte de vot. Pentru că a trebuit să recuperăm uh, două puncte pe care le-am votat săptămâna trecută dar care probabil vor fi uh, modificate. O uh, mică modificare tehnică pentru a le alinia uh, la acordurile cu coordonatorii. Și am omis să facem acest lucru săptămâna trecută la vot. În primul rând, agențiile de supraveghere economică, făcând partea compromisului, în, proiectul de buget uh, pentru comisie și din motive de coerență în scopul de a nu spori cheltuielile administrative, avem o ajustare necesară ca să uh, ne aliniem celor făcute de Comisia ECON prin amendamentele depuse de aceasta. Așadar, la cele trei agenții trebuie să confirmăm votul de la Econ. A doua ajustare de natură tehnică privește un amendament al Comisiei IMCO care punea rezervă 1,5 milioane de euro. Iar amendamentul original al IMCO făcea referire la 3,2 milioane. Așadar, va trebui să specificăm faptul că în rezervă la linia 120201 al uh, rubricii 1A uh, merg doar un milion și jumătate de euro. Astăzi am hotărât, în această, chiar în această dimineață, la reuniunea coordonatorilor și uh, cred că pot să spun că s-a ajuns la un acord în legătură cu aceste modificări. Și, în al doilea rând, există un amendament oral pe care va trebui să-l supunem la vot înainte de a începe, practic, votul uh, propriu-zis și care se referă și îl regăsiți de altfel în lista de vot, primul amendament oral se referă la faptul că noi nu examinăm aici toate avizele opinilor, de speci- uh, mă scuzați, comisiilor de specialitate acum și nu le vom supune la vot deoarece N-am avut deloc timp la dispoziție. Așadar, avem un amendament oral al subsemnatului la considerentul A, pe care îl găsiți la pagina 13 al listei de vot. Merci, Giovanni. Uh, Derek uh, Vaughan. Mulțumesc acum, domnul Derek Vaughan. Yeah, uh, thank you, Chair. Just a, uh, a couple of brief... Mulțumesc, doar câteva scurte observații. În mod normal, când uh, trecem la vot, uh, uh, de obicei mai consultăm raportorul să vedem dacă înclină în favoarea sau în împotriva amendamentelor. La 129 însă eu aș propune un vot liber. Aș mai menționa că am convenit compromisul uh, asupra convenit, uh, compromisului 6, care acoperă foarte multe uh, teme și acest amendament de compromis spune că temele în cauză ar trebui retransmise grupurilor de lucru pentru examinare. De asemenea, mai sunt două amendamente tehnice pe care le putem vota fără niciun fel de rezervă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hartong voorzitter. Onder eh, compromis 6 Domnule președinte, vă mulțumesc. În legătură cu compromisul, compromisul 6, aici este inclus și amendamentul 136 al lui Göran, ferm. Ehm, aici eh, aș dori să avem un eh, vot separat, dacă se poate. Nu cer de obicei așa ceva, dar aici chiar consider că este oportun. Președintele, foarte bine. E bine că văd că dați dovadă de un uh, entuziasm așa mare. Deci facem un vot uh, separat. Bun, nimeni nu dorește să mai ia cuvântul. Atunci, primul punct, cu aceste uh, corecții de natură tehnică la care tocmai s-a referit domnul raportor la VIA și care fac obiectul unui document înscris pe care îl aveți în fața ochilor. De altfel, cine este pentru aceste modificări tehnice. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? Două abțineri. Bun, se adoptă. Acum trecem la lista de vot propriu-zisă cu amendamentul oral pe care tocmai ni l-a prezentat raportorul. Cine pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă. abțineri. Două abțineri. Se adoptă. Acum. Nu, trebuie să le supunem la vot separat. Amendamentul 1, Ferreira. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? GUE, cine e împotrivă? Mulți alții, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 de la socialiști. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 3, GUE, raportorului împotrivă. cine pentru? 3. Împotrivă, majoritatea abțineri, se respinge. Amendamentul 4, Triple, Raportorului pentru. Cine pentru? Mulțumesc, împotrivă, 3 abțineri, se adoptă. Acum, trecem la patru amendamente ale domnului Ferreira. Raportorul este împotrivă. Putem face un vot în bloc? Foarte bine. Cine e pentru? Nimeni. Contra, abțineri, da, asta este. Deci uh, se respinge. Bun, avem două amendamente compatibile acum. Amendamentul 9, Ashworth, Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? O persoană. Cine e împotrivă? Majoritatea. Abțineri. Se respinge. Acum 10. Gardia Saval. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Grupul Socialist și GUE, sigur. Deci e vorba de amendamentul 10. 10. Socialiștii și GUE sunt pentru. Cine e împotrivă? aproape toți ceilalți abțineri, deci se respinge. Așadar, trecem la compromisul numărul 1, la alineatul 3. Cine pentru? Împotrivă. 9 persoane abține, deci avem o majoritate pentru. Asta înseamnă că trecem direct la amendamentul 15, triple, compatibil deoarece e vorba de un nou alineat. Raportorul este contra. cine e pentru? Aha! Verificăm cu vot electronic. Bun, eu votez și eu, doar dacă mi se spune cumva că nu e dorit votul meu. Da just, just. Il y a un trouble dans la partie féminine du PPE. Probleme cu partea feminină a PPE-ului. Votul constă în a vota pentru, împotrivă sau abținere. Sau, dacă nu, putem ieși din sală. Bun, am închis votul electronic. 19 pentru 16 împotrivă, 0 abțineri. Deci, acest amendament a fost adoptat. Sigur, a fost o anumită confuzie, dar votul e valabil. Bun, trecem la amendamentul 16. Eider și Göran. Raportorul este împotrivă. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 17. Ashworth. Raportorul este împotrivă. cine pentru? GUE. Foarte interesant. Cine e împotrivă? Abțineri se respinge. Bun, 18. Al liberalilor Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Două persoane abțineri. Se adoptă. Bun, la alineatul 5, amendamentul 19, Ashworth. Cine, raportorul e împotrivă. Cine e pentru? o persoană. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 acum de la GUE. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? GUE și socialiștii. cine e împotrivă? Ceilalți abțineri se respinge. Bun, 21. Mulder. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? lui Mulder. Cine e împotriva? Majoritatea. Abțineri se respinge. 23 Ashworth. Acum raportorul este împotriva Cine e pentru? Două persoane. Trei chiar. Patru. Cine e împotriva? Mulțumesc. Abțineri se respinge. 24 GUE. Raportorul este împotriva Cine e pentru? GUE și socialiști. Cine împotrivă? Ceilalți abțineri se respinge. Așadar, amendamentul 25 acum, ă, al subsemnatului. Raportor este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. împotrivă Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc pentru că, iată, mă susțineți călduros. Bun. Avem trei amendamente ale lui Richard Ashworth. Raportorul e împotrivă. Putem face un vot în bloc? cine pentru? Nu, nu, nu, mă scuzați. Deci, votăm separat. 26. cine pentru? O persoană. Două. Împotriva. Majoritatea abțineri se respinge. 27 pentru. 22 persoane. Cine împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Se uh, respinge. 28. Cine pentru? Două persoane. Împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Se respinge. Bun, acum la 29 am ajuns. Tot Ashworth. Raportorul este pentru. Cine e pentru 29? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Se adoptă. Acum 30 Ashworth. Acum raportorul este împotrivă. cine pentru? Nimeni. Împotrivă, abțineri, se respinge. 31, Mulder. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Grupul lui Ian. Și alți doi. Cine e împotrivă? Mulțumesc, abțineri, se respinge. 32, Ashworth. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Două persoane. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 al socialiștilor raportorului împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. verzi s-au obținut. 34. Da, al subsemnatului. Da, vă rog, domnule Lavia, doriți să prezentați amendamentul oral? Da. Da, voi prezenta un amendament oral la amendamentul 34, prin care se solicită statelor membre să se asigure că estimările pe care le trimit comisiei sau în legătură cu care comisia stabilește o propunere în legătură cu plăți au fost verificate și uh, certificate la nivelul politic corespunzător în fiecare stat membru. Un mot d'explication. Uh, președintele. Bun, o explicație aici se impune. E vorba de o solicitare care e foarte importantă din punct de vedere politic și care reprezintă concluzia la care am ajuns împreună cu raportorul după reuniunea tripartită în legătură cu creditele de plată pe care am avut-o acum două săptămâni cu ministrul Mavroianis Uh, al președinției cipriote și cu comisarul Lewandowski. Ne-am dat seama, cu ocazia acelei reuniuni, că uh, metoda stabilită de către cele trei instituții în vederea evaluării creditelor de plată era greșită și stătea la originea neînțelegerilor care apar în fiecare an atunci când se votează bugetul, atunci când trebuie să ne punem de acord în legătură cu nivelul creditelor de plată. Și vă, vă, vă amintiți că am trecut prin experiențe foarte dezagreabile anul trecut mai ales. În organizarea, sau mai degrabă în lipsa organizării de la ora actuală, fiecare administrație națională, în fiecare stat, la nivel național sau la nivelul autorităților locale sau organismelor specializate, toate acestea uh, care administrează programe europene cu bani europeni și care au primit credite de uh, angajament ca să facă acest lucru, își întocmește o cerere de credite de plată și o trimite direct către Direcția Generală a Comisiei Europene, care guvernează, pilotează acest program de la, din partea Comisiei Europene. Deci, pentru fondul regional sau fondul de coeziune, răspunde Direcția Generală Regio. Pentru Lifelong Learning răspunde Direcția Generală pentru Educație. Această direcție generală apoi examinează cifrele emite critici, eventual face modificări și trimite toate astea la Direcția Generală pentru Buget, care examinează și ea cifrele și face și ea modificări, dacă e cazul, mm, conform opiniei pe care și-o formează, dacă aceste valori sunt serioase sau nu, bun, și face adăugiri. Și în majoritatea statelor, Ministerul de Finanțe sau Ministerul Bugetului nu este la curent în legătură cu aceste cereri de credite de plată făcute de celelalte administrații naționale sau regionale. Astfel încât, atunci când Comisia Europeană și deci Direcția Generală pentru Buget, comisarul responsabil pentru buget, prezintă aceste propuneri de credite de plată, fie pentru bugetul din anul următor, fie necesar o de de plată suplimentare pentru o, un buget rectificativ al anului în curs. Adăugirea prezentată este făcută publică, sigur, spre uimirea și indignarea ministrilor bugetului, care consideră că această cifră e mult prea uh, mare și care sigur că pun pe seama Comisiei Europene uh, Eh, și a caracterului eh, eh, cheltuitor al Comisiei Europene acest lucru, pe când miniștrii bugetului se știe că sunt niște persoane extraordinar de virtuoase. Bun, mm, acest mod de funcționare e pur și simplu detestabil, totul se desfășoară într-un mod total obscur, cifrele astea uh, pur și simplu nu sunt făcute public, nimeni nu are cunoștință de ele, nimeni nu le controlează, parlamentele nu le controlează, nici parlamentele naționale, nici noi, Parlamentul European. Noi totdeauna suntem puși în fața unui fapt împlinit și din acest motiv, prin intermediul acestui amendament despre care vorbesc, vă propun punem să solicităm o metodă de lucru diferită din partea Comisiei Europene și din partea statelor membre să invităm fiecare stat membru să facă un fel de centralizare a tuturor evaluărilor de credite de plată din partea tuturor autorităților care într-un anumit stat administrează creditele de plată. Să le cerem certificarea acestor cereri și anume că acestea sunt nevoi veritabile și nu cifre umflate artificial în încercarea de a obține mai mulți bani, că sunt, e vorba de nevoi reale. Apoi, să publice aceste cifre astfel încât ele să poată fi controlate și eventual și criticate, desigur, de către parlamentele naționale. Și apoi, cifrele să fie trimise la Comisia Europeană. Și dacă vom avea acest tip de procedură, atunci Comisia nu va, nu va mai avea decât să adune cifrele certificate și niciun ministru de finanțe nu va mai putea să protesteze uh, împotriva acestor cifre, deoarece fiecare uh, le va avea certificate în țara uh, în fiecare stat membru va exista o autoritate superioară care le-a certificat. Asta ar fi ideea. Așadar, eu am făcut o primă schiță a textului, dar văd că nu, am văzut că nu a convenit unor colegi care aparțin unor țări foarte descentralizate sau federale, pentru care la ora actuală aceste credite sunt administrate în principal de către autoritățile regionale, deci landuri în Germania sau Austria sau uh, regiuni autonome în Spania, etc. Amendamentul oral permite să ținem cont de aceste cazuri particulare ale acestor țări. Deci ne permite să avem o formulare care să țină cont de cazul țărilor centralizate și al celor descentralizate sau federale. Mă scuzați că m-am uh, lungit un pic, dar am vrut ca fiecare să poată înțeleagă și cei care votează, dar și publicul, reprezentanții Comisiei Europene mai ales și ai Consiliului să înțeleagă toată lumea ce obiectiv politic are acest amendament, care are o aparență tehnică și chiar modestă. Deci, după această prezentare, întreb cine este pentru amendamentul 34. Mulțumesc! Împotrivă! Nimeni. Abțineri. Mulțumesc! Așadar, se adoptă în unanimitate. Bun, 35 acum. Eh, Garriga. Raportorul este pentru cine pentru? Împotriva. Trei persoane abțineri se adoptă. Amendamentul 22 al liberalilor. E caduc. La fel și 43 și 71. Așadar ajungem la amendamentul 36, Ashworth. Raportor este împotrivă. cine pentru? Două persoane. Împotrivă, majoritatea. Abțineri se respinge. 37, GUE. Raportorul e împotrivă. cine pentru? GUE și socialiștii. cine pentru? Împotrivă, mă scuzați. Ceilalți, abțineri. Helga se abține. Se respinge. 38. Uh, Gardia Sabal, raportorii pentru. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Liberali. Abțineri. O abținere. Se adoptă. Bun, ajungem la compromisul numărul 2. Avem aici un vot pe părți. Avem trei părți. Așa a cerut uh, ALDE. Prima parte de la Underline That până la Rebuild Confidence in the Economy. Raportorul pentru. cine pentru? Împotrivă trei oameni. Abțineri. Nici o abținere. Se adoptă. Partea a doua. De la has already been critical până la reduce them down to, compare to, etc. cine e pentru? Împotrivă liberalii și uh, FD. Abțineri. O abținere. Deci se adoptă. Partea a treia. cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă și partea a treia. Deci, întregul compromis e adoptat. Asta înseamnă că amendamentele care urmează sunt caduce, devin caduce și trecem la amendamentul oral tehnic al domnului Lavia. Deci e un amendament pur tehnic, nu votăm, e, pe, e spre informarea dumneavoastră. Asta înseamnă că supun la vot amendamentul 44 acum al domnului Richard Ashworth. raportor, este împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Mulțumesc, abțineri, se respinge. 45 al GUE, raportorul e împotrivă, cine e pentru? Doar GUE, cine e împotrivă? Majoritatea, abțineri, se respinge. 46 al socialiștilor, raportorul e împotrivă, cine e pentru? Aha, deci vreți vot electronic. Da, nu e clar. Așadar facem vot electronic la 46, verificăm. am impresia că totuși avem o majoritate pentru, dar verificăm, vedem acum. A votat toată lumea, am închis votul și avem 17 pentru, 18 împotrivă și o abținere. Așadar se respinge. Bun. 47, Gardia Saval și ferm. Raportorii pentru, cine pentru? Împotrivă. trei oameni. Abțineri. Se adoptă. Bun. Acum, prima parte a lui 48 e caducă, însă partea a doua trebuie supusă la vot. Deci votăm partea a doua la 48. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Nimeni. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun, acum 49 al GUE, raportul e pentru dacă se adaugă and jobs. GUE este pentru crearea de locuri de muncă, deci acceptă această adăugire. Cine e pentru? Împotrivă, o persoană abțineri, se adoptă. Acum ajungem la amendamentul de natură tehnică, la alineatul 19, amendamentul lui Giovanni, nu votăm și trecem la amendamentele 50 și 51 ale doamnei Trupel, pe care le votăm în bloc. Cine e pentru? Patru persoane. Cine e împotrivă? majoritatea. Se resping aceste două amendamente. 52, triple, raportorul este împotrivă. Cine pentru? Patru persoane, de deci aceeași majoritate avem. Împotriva, mulțumesc, abțineri, se uh, respinge. 53, Matera. Raportul e pentru. cine e pentru? împotriva abțineri, da, liberalii și verzi. abțineri se adoptă 54, uh, Barbara l-a retras. Mulțumim. Bun. 55, Gariga. Raportorie pentru. Cine pentru? Împotriva. Socialiștii. Și Helga. Abțineri. Mulțumesc. Se adoptă. 56 Riche cu amendament oral al raportorului. cu formula calls for maintaining care să fie eliminată și atunci therefore decides to maintain rămâne. Bun, cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. O persoană. Abțineri. Se adoptă. Alineatul următor. 57 al lui Richard, raportorii împotrivă, cine pentru? Două persoane împotrivă, mulțumesc, abțineri, se respinge. 58 al GUE. Surprinzător, dar raportorul e pentru. cine pentru? Împotrivă, liberalii, EFD și domnul Hartung. Abțineri se adoptă. 59, așadar acesta este compatibil al lui Mulder, raportorie pentru cine e pentru. Împotrivă. Trei oameni. Abțineri se adoptă. Alineat următor, nou, amendamentul 60, Ferreira, raportorul e împotrivă. cine pentru? Două persoane împotrivă, o majoritate abțineri se respinge. Alineat următor, eh, amendamentul 61, Ashworth, raportorul e împotrivă. cine pentru? o persoană. Împotrivă, majoritatea, abțineri, se respinge. Alineatul următor. Amendamentul 62, același autor, raportor, împotrivă, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 63 GUE, raportorii pentru, cine pentru? Împotrivă, liberalii, deși domnul Hartung. Abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul numărul 3 la alineatul 24. cine e pentru acest compromis? Împotrivă. 3 oameni. Abțineri se adoptă. Asta înseamnă că trecem direct la amendamentul 67 Ashworth. Raportor împotrivă. Cine e pentru? 67 trei oameni, cine împotrivă, majoritatea abțineri, se adoptă, nu se respinge, spune președintele. 68, raportul e pentru, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, alineatul următor, alimentamentul 69, Ashford, raportul împotrivă, cine e pentru? Trei oameni. Împotrivă, mulțumesc, abțineri, se respinge. 70, același autor raportului. Împotrivă, cine pentru? Patru oameni. Împotrivă, majoritatea abțineri, se respinge. La liniatul 27 avem iarăși un amendament tehnic al lui Giovanni pe care nu-l supun la vot. Deci trecem la 72, trupăl. Raportorului împotrivă, cine pentru? Helga, da e cam izolată. Cine împotrivă? Mulțumesc, abțineri, se respinge. Următorul alineat avem alimentantul 73 Ashworth, raportorul împotrivă, cine pentru? Trei oameni împotrivă. Abțineri se respinge 74 Eder și Göran raportorii pentru, cine pentru? Împotrivă liberalii EFD și domnul Hartung. Abțineri se adoptă. Acum, următoarea alineată, avem uh, amendamentul 75, Ferreira, raportorului împotrivă, cine pentru, trei oameni, împotrivă, abțineri, se respinge. La 76 avem un vot pe părți solicitat de către autorii amendamentului. Prima parte ar fi vorba să eliminăm prima parte. De la, până la realistic approach. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Deci se respinge. Bun, acum în ce privește partea a doua, adică eliminarea cele de-a doua părți, de la Considers până la Agricultural Policy. Aici raportul e pentru. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Deci, partea a doua a amendamentului se adoptă, deci eliminată. E eliminată. Bun. 77 trooper, raportor e Împotriva abțineri se respinge. Acum 78 GUE, raportorul împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Verific. Nu e clar. Prefer să verificăm cu vot electronic la 78. Raportorul e împotriva. Am deschis votul electronic. Haideți să votăm. Vă rog să votați. Am închis votul. 14 pentru 22 împotrivă, nicio abținere, deci iată, majoritate se respinge. Trecem la 79. Ashworth, raportor împotrivă, cine pentru? Două persoane. Împo... Da, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80 Ashworth. Raportorii împotrivă, cine pentru? Trei oameni împotriva. Abțineri se respinge. Acum 81. Eider și Göran, raportorii pentru. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 82 al lui Richard, raportorii împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum 83 al Helgei, raportorii împotrivă. cine pentru? Bun, haideți că trebuie să număr. Hmm. Avem 7, 8, 9 persoane. Cine e împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Se respinge. Acum 84 al liberalilor. Raportorie pentru. cine e pentru? Împotriva. Patru oameni abțineri. Se adoptă 85, Herbrandi, raportorie pentru. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86, compatibil, raportorie împotrivă. Cine pentru? Bun, n-a fost clar. Facem uh, vot electronic. pentru că unele grupuri sunt divizate la acest amendament. Am deschis votul, am închis votul, avem 14 pentru 22 de voturi împotriva, nici abținere, deci se respinge. Acum uh, ajungem la 87. Putem vota în bloc 87 și 88? Raportorul se opune. Eh, cine e pentru? În bloc aceste două amendamente, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mă rog, se resping. La următoarea alineată avem 89 Ashworth. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Doi oameni. Împotrivă. O majoritate. Abțineri se respinge. 90 GUE. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 91. Trupă de raportorii. Împotriva. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge cu aceeași majoritate. 92. Ashworth. Raportorii. Împotriva. împotrivă. cine pentru? Trei oameni. Împotriva abțineri, se respinge. 93 gui. raportul e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 94 Alvaro, raportul e împotrivă. cine e pentru? Grupul sau împotrivă? Abțineri, se respinge. Ajungem la compromisul numărul 4, la alineatul 40. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Asta înseamnă că ajungem la amendamentul 99. Ei, de raportul e împotrivă. Cine e pentru? Grupul său și GUE. Cine e împotrivă? Majoritatea. Abțineri se respinge. Amendamentul 100. Ashford. Raportul e împotrivă. Cine e pentru? Trei oameni. Împotrivă, majoritatea. Abțineri se respinge. 101 Ashford. Raportorul împotrivă. cine pentru? Doi oameni. Împotrivă. Abțineri. O abținere. Se respinge. 102. Matera. Raportorul e pentru. cine pentru? Împotrivă doi oameni. Abțineri se adoptă. Așadar, întreb dacă 103 e compatibil. Nu. Ba da, e compatibil 103. Giovanni ne spune că Eider și Barbara sunt compatibile. Așadar, supun la vot 103. cine pentru? Împotrivă. Doi oameni abțineri se adoptă. Eh, haideți, pe pagina următoare, 104 eh, lui Richard, raportorul împotrivă, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 a fost retras, așa e, Eider, da. Însă 106 trebuie să supun la vot. Putem vota în bloc 106 și 107? Nu. Bun, 106 atunci, raportorii pentru, cine pentru? Împotrivă. Liberalii și FD și domnul Hartong. Abțineri se adoptă 107 pentru împotriva e aceeași majoritate pentru abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul numărul 5. cine pentru? Împotriva. Trei oameni abțineri se adoptă. 111 a lui Eider, raportul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Doi oameni abțineri se adoptă. 112 Ashworth, raportul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 113 al GUE, raportul e împotrivă. Cine e pentru? Doi oameni. Împotrivă mult mai mult, mult mai mulți abțineri, se respinge. 114 Ashworth, raportorul împotrivă, cine pentru? O persoană, împotrivă. Abțineri, se respinge. 115 a lui Eider, raportorul pentru, cine pentru? Împotrivă. O persoană, abțineri, se adoptă alineat următor, aici avem din nou un amendament de natură tehnică, amendament oral care nu se supune la vot. Ajungem la 116 a lui Ashworth. Putem vota 116, 117, 118 împreună? Doar primul, 116. Bun, raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Mulțumesc, abțineri, se respinge. 117 cine pentru? Împotrivă. Abține se respinge. 118 pentru. O persoană. Împotriva abțineri se respinge. Aș vota în bloc 119, 120, 121 se poate. Foarte bine. cine pentru? Raportul e împotriva. Da, nu, nu vreți să votăm în bloc. Bine. Bun, 119 atunci. cine pentru? O persoană. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 120. Cine-i pentru? Avem uh, șapte persoane. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cu aceeași majoritate, de altfel. Bun. Mi se spune că 122 uh, a fost retras. Ian. Da, e, e ceva ce figurează în uh, fosta rezoluție. Nu știu, eu nu m-am putut consulta cu domnul Herbrandi, nu știu cum s-a lucrat, dar aș prefera să votăm. Deci prefer să votăm, întreabă președintele. Foarte bine. Deci supun uh, la vot și 122. Herbrandi, raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Socialiștii uh, sunt împotrivă. Abțineri și domnul Hartung, de asemenea, abține de deci se adoptă. Da, foarte interesant. A fost un amendament retras și adoptat. Bun, 123. Triple. Raportul împotrivă. Cine pentru? Trei persoane. Împotrivă. Majoritatea. Abțineri se respinge. 124 liberalilor. Raportul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 125 Haug cu amendament oral al raportorului. Domnule raportor, aveți cuvântul. Eh, l'emendamento orale riguarda... Amendamentul oral se referă doar la uh, introducerea uh, în text a anumitor exemple. Deci, is aware that certain agencies, acolo aș adăuga ca amendament oral, în paranteză, cum ar fi Europol și ASEA. Și am închis paranteza și apoi textul continuă, cum, așa cum se prevede în amendament. Președintele, foarte bine, autoarea amendamentului e de acord, da. Deci cine e pentru acest amendament oral? Împotriva? Trei oameni. Abțineri. Se adoptă cu amendament oral. 126 Ashworth. Raportul împotrivă. Cine-i pentru? Trei oameni. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. Bun, trecem acum, mi se spune, la partea care privește celelalte instituții. Așadar, E vorba acum de celălalt raportor. Bun, 127 a lui uh, Göran. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Trei oameni abțineri. Se adoptă. 128 a liberalilor. Raportorul e pe, împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, 129 PPE-ul a cerut să votăm pe trei părți. Eu înțeleg că e vorba de amendamentul la care se referea Derek Adineaur. Să știm dacă și Consiliul European să vină la Strasburg sau nu. Bun. Foarte bine. E vot liber, spune raportorul. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. Deci partea a doua, vot electronic, am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Avem 16 pentru, 18 împotrivă, se respinge. Partea 3. Cine pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm și aici. Nu, nu a fost clar. Bun, am deschis votul. Am închis votul. Mm, bun, avem 19 pentru, 14 împotrivă și o abținere. Deci, partea a treia a fost adoptată. Foarte bine, acum ajungem la compromisul următor, uh, compromisul 6, minus amendamentul 136. Găra, ai cuvântul. Chiar dacă asta va, îl va dezamăgi uh, pe domnul Hartong, i-aș sugera raportorului că dacă adoptăm compromisul, uh, implicit trebuie să uh, retrag amendamentul 1936. Dar, domnule Hartong, spune președintele, dacă amendamentul uh, se retrage, atunci dumneavoastră aveți posibilitatea să redepuneți în nume propriu amendamentul uh, despre care vorbeați, dacă doriți asta. Nu, nu, nu trom. Foarte bine, deci vom supune la vot separat acest amendament uh, la care v-ați referit. Așadar, acum supun la vot compromisul minus amendamentul 136. Foarte bine. Deci cine este pentru compromis? Împotrivă. O persoană. Abține, se adoptă. Și acum, în ce privește amendamentul 136, care nu mai este al lui Göran, și al domnului Hartung, cine este pentru? 136. Sigur, da, sunteți pentru. Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Foarte bine. Asta înseamnă că am ajuns la 135 Vogn, de recare un amendament oral. Qui dans le text, da? Care e în text. Text in front of Miss uh, Stimați colegi, vedeți uh, textul în fața noastră, este un amenament pur tehnic, deci uh, schimbăm aici un cuvânt cu altul, deci nu e nicio problemă. Cet amendement tehnic, în fapt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun. La alineatul 83 avem un amendament oral solicitat de domnul Gheoran Ferm. A înlocui, pentru a înlocui cuvântul airlines cu air tickets. Ar fi fost acoperit de 136, însă acesta a fost respins. Deci acum trebuie să supun la vot uh, acest amendament. Raportorii pentru. cine pentru? Uh, air tickets. Împotrivă abțineri, se adoptăm. Acum 137, Lion. A fost retras? Da. Foarte bine. 138 și 139, ferm, în bloc. Nu. Foarte bine, atunci separat. 138. Raportorul pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Aha. Vot electronic. Vă rog să votați. Am închis votul. 14 pentru 20 împotrivă. Se respinge. Bun, 139 ferm. Raportul este pentru cine pentru? Împotrivă. Liberali și domnul Hartung abțineri. Helga se abține. Se adoptă. Bun. Avem trei amendamentele lui Ashworth. Putem face un vot în bloc? Foarte bine. Raportorul e contra acestora. Cine este pentru? Trei oameni. Cine uh, e împotrivă o abținere uh, se uh, sunt respinse. 143 trupă, raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. O majoritate. Abțineri. Se respinge. Bun. Ultimele trei amendamente ale lui Ashworth. Putem face un vot în bloc? Cine pentru? Trei oameni împotrivă, majoritatea abțineri, se resping aceste trei amendamente, așadar la anexă se adaugă avizele tuturor comisiilor eh, care au fost sesizate și considerăm că toate aceste avize sunt uh, acoperite de voturile care au avut loc în Comisia pentru Control Bugetar sau sunt caduce uh, ca efect al acestor voturi. Și toate avizele vor fi uh, anexate rezoluției, așa cum facem în fiecare an. Votul final electronic acum. Votul final. Vot electronic. Vă rog să votați. Pentru că am deschis votul. Haideți să votăm. Foarte bine. Am închis votul. Avem 27 de voturi pentru 2 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări raportorilor pentru acest rezultat excelent. E practic în coronarea a luni și luni de eforturi pe cifre și comentariile pe Eh, amendamentele de săptămâna trecută. Bun, continuăm să votăm? Nu. Nu, celelalte voturi eh, vor avea loc mai degrabă eh, după amiază mai ales pentru uh, ajutorul pentru EGF. To- nu toate grupurile sunt pregătite. Bun. Deci am încheiat votarea din această dimineață. Așadar, putem trece la dezbaterea, sau mă rog, urmarea dezbaterii privitoare la raportul intermediar. Domnilor raportori, aveți cuvântul. Domnul Böge. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. După cum știți, într-un cer ceva mai restrâns, am avut deja o primă dezbatere luni după amiaza cu, în legătură cu acest raport interimar. În total au fost depuse 202 eh, amendamente și după dezbaterea din, de luni am încercat împreună cu colegul Calfin să eh, discut și să identific principalele compromisuri. Eh, așa cum au făcut și An, An Jensen și colegul său la celălalt raport privind uh, mijloacele proprii. Și apoi, luni seara și marțea, vorbitorul se întrerupe, și atunci, în două runde de discuții, lunea și marțea, am încercat în măsura în care a fost posibil să integrăm uh, amendamentul, uh, amendamentele primite astfel încât să nu părăsim totuși uh, orientarea inițială a raportului, așa că avem acum 27 de compromisuri și mai sunt și unele amendamente orale ca acceptate. Sigur că acest raport interimar, conform regulamentului nostru, servește înlesnirii Uh, proceduri stabilirii noului cadru financiar multianual. Iar în 23 octombrie, în baza acestui raport interimar, vom face o ofertă, ofertă con- concretă uh, Consiliului uh, tocmai în baza acestui acord interinstituțional pe care îl avem. Știm că și de partea Consiliului uh, se aplică o procedură uh, simplificată și accelerată, uh, dar cu toții știm că pe, până la data de 22-23 noiembrie, când va avea următor, loc următorul summit european, trebuie să fim pregătiți și trebuie să fie finalizată această procedură. Sigur că ne-am bazat și pe alte rapoarte în, în activitatea noastră. De exemplu, am discutat uh, posibilitatea integrării uh, strategiei 2020, uh, am vorbit și despre ordinile de mărim la anumite capitole de cheltuieli, am vorbit despre mai bună cheltuire, better spending a banilor, am discutat și termenii, termenii um, reviziei uh, la mijlocul perioadei de referință. Am vorbit și despre unitatea bugetului și nu am uitat nici uh, acest important capitol al mijlocelor proprii. Sigur că asta nu exclude ca în funcție de receptarea ofertei noastre de către președinția Consiliului, Uh, și în funcție de poziția președintelui domnului Van Rompuy să uh, mai revenim cu o rezoluție de completare până în noiembrie pentru a uh, mai articula încă o dată în plus așa numita linia roșie pe care nu vrem să o părăsim. Dar, în același timp, suntem interesați, evident, de o procedură rapidă însă fără a face rabat de la poziția noastră. Este dorința noastră și este în interesul tuturor să terminăm până la sfârșitul uh, anului, dar trebuie ca nici să nu uh, încălcăm uh, propria noastră poziție. Asta am încercat să o facem și prin compromisurile pe care le-am făcut, dar compromisurile trebuie să fie unele uh, uh de calitate. Uh, cadrul financiar multianual trebuie să fie unul uh, de calitate, trebuie să fie unul uh, flexibil, termenele trebuie să fie flexibile pentru că cu cât mai complicate sunt cifrele, cu atât mai multă flexibilitate este necesară. Și nu în ultimul rând trebuie să ajungem la un progres semnificativ și în ce privește mijloacele proprii. Este o altă prioritate a noastră. Înainte Eh, de a da cuvântul, eh, domnule președinte, colegului Calfin, eh, vreau să spun că, cu toate că n-am votat încă aceste compromisuri, am avut o excelentă cooperare atât cu secretariatul, cât și cu consilierii și cu ceilalți colegi. Dar, după cum v-am spus, există elemente noi care apar pe parcurs, pe care nu vom putea să le Uh, adoptăm azi, care trebuie integrate pe parcurs. Ați văzut că acest grup de lucru al președinților uh, a început să vorbească despre un buget al zonei euro. Uh, sigur că primul ministru britanic salută în mod explicit acest lucru și asta din motive foarte clare, vădite, dar există state membre care în urma experienței uh, vetoului la integrarea pactului fiscal în tratatul de Lisabona, uh, nu au decât să caute o cale de ieșire printr-un astfel de buget. Numai că acest nou concept, uh, sigur, ne pune foarte multe semne de întrebare. Pentru că, pe lângă consolidarea și disciplinarea bugetară, se pare că se cere să facem ceva, ceva în plus în uh, uh, sfera zonei euro. Sigur, nici nu trebuie să ne uh, ferim de așa ceva. Dar vreau să amintesc Parlamentului că Parlamentul și președintele, Parlament, și președintele Parlamentului au insistat că acele 60 de miliarde Uh, activități bugetare deja întreprinse să fie incluse în, uh, în bugetul uh, noului cadru financiar multianual. Trebuie să vorbim de această, despre această problemă pentru că există multe activități paralele. În acest grup de lucru, în acest grup de lucru în care funcționează și ca oaspete și domnul președinte Schulz, um, tratăm și alte rapoarte și uh, negocierile și dezbaterile noastre merg în paralel, evident, cu negocierile generale cu privind cadrul financiar multianual. Pentru că se pare că se pare că deocamdată aceste dezbateri merg în uh, paralel, adică pe de o parte discutăm uh, cadrul financiar multianual și pe de altă parte uh, dezbatem deja anumite alocări de mijloace financiare, mijloace bugetare pentru zona euro. Eu nu sunt un expert, dar cred că acest lucru contravine principiilor de bază din, din tratatul de funcționare al Uniunii Europene. Da? Eu cred în același timp că calitatea de membru în zona euro este regula și nu excepția și cei care încă nu au euro trebuie să fie considerați excepția, respectiv trebuie să se alăture zonei euro atunci când îndeplinesc aceste condiții. Deci Sigur că eh, acele elemente pe care nu le putem aprecia momentan, al căror impact nu cunoaștem momentan, trebuie să ne preocupe și în eh, continuare, trebuie analizate în continuare. Nu se poate să insistăm pe o monedă unică puternică eh, ca element de coeziune al pieței interne, dar care astăzi numără doar 17 membri, și, și să Uh, tratăm prin uh, cadrul financiar multianual, însă uh, la alt capitol elementele mai slabe ale acestei piețe interne care încă nu au aderat zona euro. Da? Aici revenim la principiile democratice și principiile care stau la baza tratatului de la Lisabona. Deci, domnule președinte, trebuie să ne gândim cum anume Uh, prelucrăm aceste declarații, aceste afirmații, dacă se poate, nu printr-un nou amendament uh, în Comisia de Bugete, ci mai degrabă printr-o reevaluare la nivelul tuturor grupurilor politice. Deci uh, să reformulăm pasajul cu privire la unitatea bugetului și um, să revedem și uh, amendamentul 175 al lui Göran, astfel încât, uh, prin rezoluția noastră, să reacționăm uh, în mod corespunzător la dinamica acestui proces pe care altminter l-am pierde din sfera noastră de influență. După votul în Comisia de Bugete, în anexa acestui rap, raport, veți găsi un document de lucru al celor doi raportori care uh, vă vor prezenta uh, completări uh, pentru textele care vizează direct cadrul financiar multianual. Da? Important este să putem reacționa la toate punctele de negociere cu Consiliul și asta să o facem rapid și în mod corespunzător. Mulțumesc! De... Mulțumesc, domnule raportor, uh, Ivailo Calfin acum. Just a, uh, uh, a few additions. First... Mulțumesc, domnule președinte, câteva completări. Voi începe prin a mulțumi foarte mult secretariatului și consultanților politici pentru că au avut de-a face cu o presiune foarte mare până când am ajuns la acest rezultat. Le mulțumesc și colegilor din grupul ALDE, în special domnului Băghe cu care am lucrat. În aceste amendamente de compromis veți vedea că am ajuns la niște acorduri foarte dificile pentru toate grupurile politice. Însă am încercat să ajungem la un document în care să colectăm cât e posibil părerile majorității, pentru că e ceva foarte important pentru poziția Parlamentului. Ne-am axat pe raportul Șure și ne-am axat și pe conceptul următor. Majoritatea textului din acest uh, raport trebuie să aibă legătură cu cadrul financiar multianual. Nu spun că am evitat anumite chestiuni care au de-a face cu codecizia, însă am încercat să le minimalizăm atât cât este posibil. Pe mine m-ar interesa foarte mult reacțiile dumneavoastră. Cred că majoritatea conceptelor care au fost discutate au fost incluse în amendamentele de compromis. Țin să le mulțumesc tuturor acelora care au depus amendamente, pentru că aceste amendamente sunt foarte valoroase și îmbunătățesc raportul. Acum încă câte ceva în completare la cele spuse de Reimer. Muncim acum pentru următorul CFM dar există acum diferite dezvoltări, diferite zvonuri, declarații, cum că se pregătește un nou buget european. Nu putem să ignorăm acest fapt. Dacă putem spune că am ajuns la un rezultat bun și anume că există 11 țări care au semnat scrisoarea Comisiei pentru consolidare, pentru cooperare consolidată, dar într-adevăr acest lucru este unul bun asupra căruia Parlamentul a tot insistat. Însă trebuie să vedem în ce direcție ne vom îndrepta, despre ce buget e exact vorba aici. Cred că această discuție este strâns legată de cadrul financiar multianual. Bineînțeles că toate aceste idei sunt acum într-o fază incipientă. În Parlament există deja colegi care se ocupă de subiect și președintele Parlamentului e implicat și deci cred că e o chestiune pe care trebuie să o urmăm îndeaproape. De aceea cred că în acest raport, în altele, inclusiv în cel pe care îl vom vota în această după-amiază și anume raportul la, uh, avizul la raportul Timons trebuie să ne restrângem la metoda comunitară. Acest lucru apare în documente și trebuie să-l menținem. Cred că munca asupra CFM va fi într-un pas foarte prost dacă nu cunoaștem exact bugetul Uniunii Europene. Încă vorbim despre cifre, principii într-o negociere foarte dificilă. Mulțumim! Mulțumim și acum Jean-Luc. Eh, zoals eh, Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus deja colegii, domnul Jensen și eu ne-am ocupat de resursele proprii. Am făcut o serie de propuneri, de amendamente. Așa cum știți, intenția noastră în acest raport era să specificăm mai clar care, care ar, cum ar putea să arate acest nou cadru financiar multianual. Există 5-6 puncte în rezoluție în care apare acest subiect. Aș dori să răspund și la comentariile făcute de cei doi coraportori. Când vorbim despre propriile resurse, acesta este un element pozitiv în sine. 11 state membre au semnat această propunere de cooperare. Ne-am dorit să existe într-adevăr, să ne folosim într-adevăr, să ne folosim într-adevăr de această cooperare consolidată pentru a putea să finanțăm diferitele bugete ale Uniunii Europene. Comisia are propriile propuneri în ceea ce privește mijloacele proprii și discuția pe care o purtăm noi acum pe acest subiect, care are loc deja, are de-a face cu bugetul pentru zona euro, iar această chestiune e un punct de discuție care va influența foarte mult și ceea ce se discută în cadrul comisiei noastre. Avem un raport în ceea ce privește propunerile comisiei, în ceea ce privește mijloacele proprii, pe baza TVA-ului. Noi ne dorim să existe în continuare acest uh, TVA-ul în ceea ce privește mijloacele proprii pentru că tendința era să se renunțe la această componentă în loc ca ea să fie crescută. De aceea trebuie să votăm astăzi acest raport în ceea ce privește TVA-ul. Mulțumesc! Doamna Aniensen. Mulțumesc! Raportorii au avut o muncă foarte dificilă de făcut pentru a ajunge la compromis, însă eu aplaud ceea ce ați făcut, pentru că ați reușit să vă asigurați că acest raport nu va fi foarte lung și nu va repeta pur și simplu raportul Șure. În ceea ce privește propriile resurse, am foarte puține de adăugat față de cele spuse de Jean-Luc. Cred că e important ca în acest raport să continuăm să menținem acel acord politic și anume să ne dăm acordul în ceea ce privește CFM-ul. Am spus că nu vom face acest lucru dacă nu există un acord politic în ceea ce privește propriile re- resurse. La punctul 59 există șase subpuncte și cred că acestea sunt foarte importante, în special ultimul în care se spune că dacă uh, propriile resurse nu vor fi crescut, crescute cu o scădere în VNB-ul statelor membre, atunci Comisia va trebui să vină cu niște propuneri suplimentare în ceea ce privește propriile resurse. Adică noi cerem un angajament lua de cele trei instituții de a continua munca în ceea ce privește propriile resurse, ceea ce ar însemna o reducere în contribuțiile naționale. Cred că formularea este foarte inteligentă acolo, așa că cer sprijinul Comisiei în acest sens. Mulțumim uh, tuturor raportorilor. Acum are cuvântul domnul Salvador Garriga. A cerut de altfel cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că anumiți uh, colegi vor dori să intre și pe fond în uh, anumite detalii ale acestor amendamente de compromis. Eu, uh, în numele grupului meu politic, aș dori doar, în primul rând, să felicit pe cei patru colegi ai noștri care au elaborat rapoartele. Cred că constituie un temei de negociere foarte bun negocierile cu Consiliul ca atare se vor putea desfășura, uh, cred că foarte bine, pe linia raportului Șur, pe care l-am adoptat în 2011. Uh, iată că este îmbunătățit, este adus la zi, astfel și permite o negociere realistă cu Consiliul, care cred eu că uh, a, e, este foarte hotărât să reducă um, sumele inițiale uh, nu doar din propunerea Parlamentului, ci și din propunerea Comisiei. Și cred că acest uh, raport uh, ne oferă căi alternative de a pune presiune asupra Consiliului, ales în uh, relația între dotare financiară și flexibilitate. Cred că e o relație foarte importantă și pentru că dacă nu dispunem de suficiente resurse pentru a ne duce la bun sfârșit programele comunitare, să putem uh, obține din bugetul comunitar maxim de flexibilitate politică. Flexibilitatea asta este o chestiune atât politică cât și tehnică. Așadar, sunt de acord cu uh, ideile exprimate în acest raport. Eu aș uh, solicita celorlalte grupuri politice și celor care au depus amendamente individuale să încercăm să lucrăm pe baza acestor compromisuri și cred că acesta reprezintă un punct comun. Bine, nu toată lumea va fi de acord cu toate alineatele, dar cred că în orice caz raportul ar trebui să se bazeze pe aceste compromisuri la care s-a ajuns între raportori. Să nu uh, avem o profuziune de amendamente uh, individuale care nu se vor bucura de susținerea celorlalte grupuri și care ar putea cumva să strice consensul la care s-a ajuns. Merci beaucoup. Mulțumesc și acum doamna Trupel. Merci, Alain. Um, ich möchte erst noch mal deutlich machen. Mulțumesc, Alain. Vreau să arăt încă o dată că interesul nostru comun trebuie să fie să obținem mai multe mijloace proprii pentru Uniunea Europeană pentru a deveni mai independenți. Eh, cred că acest lucru nici nu este de altfel controversat. Dar, în plus, trebuie ca la aceste negocieri să arătăm că eh, noi, eh, din partea Parlamentului, nu suntem dispuși să ne lansăm într-o, într-un joc speculativ prin care cadrul financiar multianual uh, ar urma să fie uh, restrâns uh, la un cadru financiar multianual al zonei euro, pentru că acest lucru ar presupune un nou instrument de genul unui acord interguvernamental și atunci Parlamentul European n-ar mai avea niciun fel de competență. Da? Toată lumea dorește mai multă democrație, mai multă, eh, mai, o Europa mai eh, apropiată de cetățeni și de aceea noi, Parlamentul European, trebuie să participăm la aceste deliberări. Eh, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră unele citate din revista EU Observer Uh, proiectul curent uh, uh, sugerează un buget separat pentru zona euro. Ultimele conclu- ultimul proiect de concluzii separă foarte clar bugetul zonei euro de cel al zonei extra-euro. Și atunci mai este, și mai este încă un citat. Ultima formulare a proiectului de buget al zonei euro arată că există un consens în rândul statelor membrilor, membre că uh, și pentru statele din afara zonei euro, o, a, o astfel de disjungere a bugetului într-unul a zonei euro și unul a zonei extra euro uh, este acceptabilă câtă vreme mijloacele financiare nu sunt diminuate pentru ele numai că at, uh, un astfel de buget al zonei euro uh, ar ieși din fondul uh, bugetar general al Uniunii Europene. Ideea nu este maturizată, nu, nu este încă matură și nu avem nicio garanție că un astfel de mecanism ar putea să funcționeze începând din 2014. De asemenea, se notează că nici nu este clar cum ar putea fi utilizat și executat un buget separat. Ar trebui politici economice separate privind competitivitatea. Deci, subiectul cu siguranță încă nu este epuizat. Și acum uh, un citat din domnul Cameron. Domnul Cameron a zis așa. Va veni vremea când va, vom, va trebui să aveți două bugete europene. Unul pentru uh, moneda unică europeană, în, ă, iar membrii acestei zone euro se vor susține reciproc și un alt buget pentru restul lumii, pentru toți ceilalți. E, vedeți, dragi colegi, care este miza problemei și care sunt riscurile cărora ne le expunem. Deci trebuie să ne apărăm foarte clar interesele și trebuie să ne spunem răspicat ă, ă, care este poziția noastră. Sigur, vrem o mai bună cheltuire a banilor în diferitele eh, capitole, dar trebuie ca bugetul Uniunii Europene să rămână un buget european și anume pan-european. Vă mulțumesc. Si Elga. Jan Mulder. Mulțumim și acum domnul Mulder. Thank you, uh, Chair. I also wish to come... Mulțumesc, domnule președinte. Îi felicit pe raportori pentru eforturile pe care le-au făcut pentru a ajunge la un compromis. Este foarte important ca acum noi, Parlamentul, să formăm un front comun în fața Consiliului. Cred că este foarte important să facem acest lucru și de aceea trebuie să insistăm pe anumite puncte din amendamente, dar în același timp să dăm un sentiment de unitate. Apoi, zvonurile care circulă taxa pe tranzacțiile financiare, cele 11 țări care vor folosi buget special pentru zona euro și așa mai departe. În acest stadiu, cred că este foarte important ca Comisia să aibă o poziție foarte clară, care e situația în relația cu tratatul și eu nu sunt foarte sigur că există inițiativele potrivite din partea Comisiei, pe baza cărora apoi Parlamentul și Consiliul să decidă. Care va fi poziția Comisiei pe toate aceste propuneri interesante, buget separat și așa mai departe? Va fi o parte foarte importantă. Nu știu dacă pe 22 sau 23 noiembrie Consiliul va ajunge la un acord și apoi pe baza acelui acord cred că ar trebui să negociem. Însă nu sunt foarte sigur de ceea ce spun, dar Comisia este cea care are dreptul de inițiativă. Și apoi trebuie să vedem unde ne vom situa noi. Va trebui să avem um, niște clarități juridice foarte bune pe viitor. Mulțumesc, Iuta Haug are cuvântul. Da, vroiam și eu să spun ceva foarte puțin în legătură cu acest buget european. Sunt de acord cu cele spuse de Reimer și Ivailo. Însă observ că aici, la acest raport intermediar, ne confruntăm cu aceleași greutăți, adică pentru mine e o greutate, exact ca în cazul raportului lui Giovanni. Vorbim de agenții. Interesul meu pentru agenții nu e unul care îmi reprezintă grupul politic S și D, ci e ceva ce trece peste grupurile politice, între grupurile politice și așa mai departe. Adică vorbim de interesul Parlamentului European și am avut nevoie de mai mult de trei ani în care am muncit în acest grup interinstituțional și am ajuns la un rezultat care a fost semnat în iulie anul acesta. Acum venim cu amendamente și cu compromisurile care ies din acestea și acum tot la ce am lucrat se modifică. Așa ceva nu e posibil. În acest grup de lucru interinstituțional, aproape toate grupurile politice au fost prezente și și-au adus aportul. Din această comisie au existat trei oameni, Anne Jensen, Inge Gresele și eu. Le-am dat informații tuturor colegilor, nu a fost un cerc închis, niciun fel de secret. S-a discutat și nu a fost nimeni forțat. Însă acum, dacă iar vi, iarăși sunt depuse amendamente, de parcă ar fi vorba de o idee complet nouă și, de, și e ceea ce se poate spune cel mai bine despre agenție acum, atunci nu pot decât să vă spun, stimați colegi, să citiți abordarea comună. Nu citiți doar acest document, ci și cel în care am căzut de acord cu Comisia, și anume că până la sfârșitul acestui an, Monica nici măcar nu e în sală și jumătate din discursie se adresa ei, nici domnul Gerbrandin nu e aici și pentru el va trebui să repot totul. Însă vă rog, citiți tot, toate documentele în care am, la care am căzut de acord. Comisia trebuie să prelucreze toate acele puncte pe care am căzut de acord. E nevoie de niște criterii obiective și ierarhizate, care nu sunt doar pentru noi, noi suntem doar o parte. Desigur, intervine aici și Consiliul, iar apoi nor vom putea fie să renunțăm, total, să exceptăm total aici agenturile sau agențiile sau ele să fie incluse. Astfel, banii noștri vor putea fi cheltuiți mai eficient. Tot ce apare aici, în această abordare comună, nu poate să fie acum din nou prelucrat. Trebuie să facem acest lucru de fiecare dată, la compromisul 21, aceasta e ultima versiune, aici apar foarte multe lucruri puse în comun. Nu putem pur și simplu să renunțăm la tot acest proces. Am discutat deja prea mult. Am mai spus câte ceva și înainte de votul pe raportul lui Giovanni, însă atunci nu am avut posibilitatea să spun tot. Însă nu putem tot timpul să ne subminăm propria muncă, să procedăm totdeauna luând-o de la început. Fie că vorbim de la ce am ajuns împreună, în munca împreună cu Consiliul sau Comisia, să punem din nou totul sub semnul întrebării și să o luăm întotdeauna de la început. 20, uh, 21 e numărul Reimer din ultima versiune a textului. Nu mă pot uita exact acum să îți spun. Dacă trebuie să spunem neapărat ceva despre agenții, atunci putem să facem o referință în abordarea comună. Dar atât putem noi să facem, așa cred eu. Merci, Iuta. Alors, beaucoup de... Mulțumesc, Iuta. Uh, avem foarte mulți colegi care au cerut cuvântul. Continui cu coordonatorii și apoi ceilalți. Eu eram ferm. Acum. Uh, first of all... Uh... Mulțumesc. Mai întâi, mulțumiri raportorilor care cred că au făcut o treabă excelentă. A fost, cred, o uh, decizie uh, foarte înțeleaptă de a adopta acest model al co-raportorilor, pentru că astfel uh, putem să ne asigurăm de o unitate și un consens larg Uh, care sunt uh, extrem de necesare la astfel de negocieri. Sper că uh, presiunea exercitată asupra statelor membre de a ajunge la un consens înainte de summitul de la sfârșitul lui noiembrie este un element pozitiv. Eu sper, așadar, că acest lucru nu va degenera într-un scenariu de tip worst case, pentru că Uh, pentru că altfel uh, nu va exista nicio posibilitate de a uh, opera creșteri pentru coeziune, pentru inovare, dezvoltare și așa mai departe. Deci sper să evităm asta. Acum câteva comentarii punctuale. În ce privește politica agricolă comună, cred și știu parcă există și niște amendamente chiar din partea grupului meu. Cred că trebuie să Uh, modificăm formularea uh, raportului Șure privind uh, politica agricolă comună. Am avut o discuție cu Gianni Lavia în această dimineață, pentru că și noi am avem, avem un vot al grupului nostru cu privire la PAC deci trebuie să schimbăm formulare de acolo pentru că altmir vom avea uh, probleme la capitolul politicii agricole comune. În al doilea rând, pentru că sunt raportor pentru facilitatea Connecting Europe, compromisul 8 al raportorilor pot să spun că este uh, contravine oarecum unui raport anterior uh, adoptat de Comisia de Bugete. Înțeleg de ce în, înțeleg raționamentul, pentru că se zice că cel puțin primele, primii ani ar trebui să respectăm alocările naționale. Însă, esența și mizia, miza acestei propuneri este tocmai să a, a, ajungem la o valoare adăugată europeană și să ne distanțăm de elementul național. Însă, înțeleg raționamentul care stă la baza compromisului, vă rog, însă nu mergeți mai departe, pentru că altminteri vom eh, pierde a, eh, punctul nostru de negociere în ce privește facilitatea Connecting Europe. Deci, uh, voi accepta această formulare, dar niciun pas uh, mai mult. În ce privește bugetul pentru zona euro, tema cea mai fierbinte, eu cred că este important să, să ne respectăm uh, propriile principii și uh, Uh, amendamentul meu 175, amendamentul uh, Calfin numărul 15 arată că nu avem niciun motiv să ne distanțăm de principiul unității bugetului. Și tratatul o zice. Înțeleg că trebuie să urmăm uh, și să urmărim dezbaterea cât se poate de clar, dar uh, Eh, dar dacă mergem pe mâna celor care propun un buget separat, atunci vom avea foarte, foarte rapid o Europa a celor două viteze. Trebuie, trebuie, trebuie că să înțelegem sigur că statele din zona euro doresc să se ajute, să se întreajute, eh, dar, dar în același timp Regatul Unit vrea o reducere a contribuției sale și e evident. Uh, acest lucru. <laughs> Numai că, uh, știți cum, dacă începem cu unul, vom avea probleme mari cu mulți uh, alții. Știm că procesul este uh, unul foarte alert și rapid, deci trebuie să ne coordonăm și să ne coroborăm pozițiile înainte de termenul prevăzut, să vedem dacă nu cumva a apărut un element de negociere nou deci poate că ar trebui să mai organizăm, organizăm încă o întâlnire a raportorilor pentru a ne pune uh, de acord în ce privește votul din uh, uh, sesiune plenară. Până acum însă nimic nu mă convinge că ar trebui să facem altceva decât să insistăm asupra unității bugetare. Mulțumesc. Ja, danke. Domnul Klutek. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe cu o mică, scurtă critică. GUE nu a fost in, uh, invitată la uh, negocieri. Uh, pe noi, la, cel puțin la noi acest e-mail n-a ajuns. Deci ne-am bucurat dacă și noi am fi invitați la uh, negocierile compromisurilor. În celelalte comisii cel puțin suntem invitați. Acum pe fondul propelemei. Susțin uh, multe din cele, ceea ce s-a spus în legătură cu drepturile Parlamentului și vom susține acest lucru și la vot. Deci competențele Parlamentului sunt foarte importante. Uh, am spus-o și în uh, grupul de contact și de uh, sprijin, dar cu atât mai important mi se pare să fim invitați la negocierile de compromis. și observație concretă cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. din punct de vedere al grupului meu, ar fi salutar dacă cererea noastră pentru introducerea TTF ar fi mai clară, mai răspicată. S-a discutat și în Comisia Econ și în Econ există un consens larg un, cu privire la oportunitatea financiară și fiscală a TTF. Ar fi bine dacă am, și ne-am dorit dacă acest lucru s-ar putea uh, reitera și în textul nostru. Nu că nu, nu ar fi menționat așa ceva, dar m-aș bucura dacă uh, din punct de vedere al formulării, aceasta ar deveni ceva mai uh, respicată, pentru că, uh, nu în ultimul rând, implicațiile bugetare ar fi favorabile și pentru crearea mai multor mijloace proprii pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Dunia. Mulțumesc acum, doamna Jejevska. I would like to join those that uh, thank the rapport. Aș dori să mă alătur acelora care le-au mulțumit raportorilor și personalului care ne-au ajutat la amendamentele de compromis. Cred că acestea reflectă discuțiile pe care le-am avut și, după părerea mea, sunt o bază foarte bună pentru votul de mâine. Aș dori să fac comentarii pe trei chestiuni. Compromisurile în sine, lucruri care nu apar în compromis, dar care cred că ar trebui totuși să le luăm în considerare. Ca al treilea punct, aș dori să fac niște comentarii în legătură cu posibilă crearea unui buget special pentru zona euro. În ceea ce privește amendamentele de compromis, trebuie să spun că eu consider că sunt unele rezonabile, complete și corecte. Mă voi axa acum pe cele cu care am probleme, dar nu înseamnă că nu sunt de acord cu niciunul dintre ele. Principala chestiune are de-a face cu politica climatică. Vorbesc despre amendamentul de compromis numărul 6. Eu nu pot să sprijin o declarație care apare în acest amendament și are de a face cu lupta împotriva Uh, schimbărilor climatice legată de un procent de 20% din buget pentru aceasta. Eu cred că e o limită mult prea strictă, 20% din bugetul UE pentru a contracara um, schimbările climatice. Poate că n-am fost eu atentă și am lipsește vreo informație că am căzut de acord cu, asem- cu asemenea declarație atât de rigidă, însă nu cred că lucrurile stau așa, ce am nevoie de clarificări. Apoi, în rest, sunt de acord cu tot, până la amendamentul de compromis numărul 11, Aici am o îndoială de principiu în ceea ce privește punerea în comun a două elemente, plăți directe fermierilor și fondurile pentru dezvoltare rurală. Mie mi se pare greu, mi se par greu de contopit într-o singură uh, frază. Deci sugerez să prelucrăm acest amendament de compromis numărul 11 sau să avem un vot pe părți. Însă cred că amendamentul este unul necesar. Plățile directe și dezvoltarea rurală nu înseamnă același lucru în acest context. Apoi, încă un comentariu tot legat de amendamentele de compromis. M-aș opri aici. Mă întorc la amendamentele individuale. Eu, însă nu doar eu, ci și alții, știm că există un, niște amendamente care au de-a face cu dimensiunea pro-creștere a bugetului european. Din câte știu eu, această abordare a fost foarte mult contestată de curând. Circulă foarte multe argumente uh, în care se exprimă o îndoială dacă într-adevăr acest buget este pro-creștere, este pro-ocupare, pro-investiții. Eu cred că este. Așa că i-aș ruga pe domnii raportori să țină cont de acele amendamente care subliniază această dimensiune și acest rol al bugetului european pentru a crea impulsuri de creștere pentru economie și pentru a crea noi locuri de muncă. Acum despre bugetul pentru zona euro. Nu putem să ignorăm faptul că ceva se întâmplă. În același timp, nu am primit destule informații, nu suntem implicați noi, Parlamentul, în pregătirile care au loc acum pentru crearea, dacă putem să-i spunem așa, a unui buget pentru zona euro. Există mult mai multe întrebări decât răspunsuri, așa că întrebarea mea e următoarea. Cum vom fi noi, Parlamentul, implicați? Cum vom fi implicați în crearea acestui uh, buget pentru zona euro. Mie lucrurile îmi sunt foarte neclare și mă îngrijorează foarte mult pentru că suntem doar niște observatori, citim presa și această poziție a noastră e una frustrantă. Așa că aș dori să știu dacă cineva din Parlament e implicat în acest demers. Apoi, după părerea mea, ce ar trebui ca cel puțin să cerem implicarea Parlamentului în acest proces. Împărtășesc și eu îngrijorările colegilor în ceea ce privește o lipsă de informații în ceea ce privește poziția Comisiei Europene. E ceva ce ar trebui să cerem, să vedem există această poziție sau dacă nu există, ea să fie creată. În acest stadiu al discuției nu voi spune care este poziția noastră clar în ceea ce privește un buget pentru zona euro, pentru că e nevoie de mult mai multă muncă aici în această instituție. Și nu cred că e realist ca în acest raport al colegilor Böge și Calfin să venim noi cu o poziție a noastră pentru bugetul pentru zona euro. Nu acest lucru ne-l dorim prin intermediul raportului. În linii mari, cred că în acest raport trebuie să avem un mesaj clar pentru Consiliul din luna noiembrie, iar în octombrie pentru cel din octombrie, iar în ceea ce privește bugetul zonei euro, ar trebui să ne folosim de toți pașii posibili astfel încât să fim implicați în proces. Mulțumesc! El senior... Mulțumesc. Sidonia așa cum domnul Naraho. Mulțumesc, domnule președinte. Aș încerca, voi încerca să fiu succint pentru că explicațiile de până acum uh, cred că au fost foarte interesante și importante și cu majoritatea lor sunt de acord. Sunt de acord, de exemplu, cu cele spuse de domnul Gran Farm, cu domnul Băghe, în legătură cu inițiativele care apar acum în, uh, la nivel guvernamental atât în ce privește bugetul eh, zonei euro, veniturile, tranzacțiile financiare și taxa pe acestea. Deci, contextul acesta de criză instituțională și de criză economică este, cinstit vorbind, eh, de natură să ne cauzeze îngrijorări. În al doilea rând, eh, felicit pe raportor pentru că a fost făcut o treabă foarte bună și importantă și eficientă. Eu înțeleg că în ce privește compromisurile, Eh, e foarte complicat să ajungi la un compromis, însă aș dori să atrag atenția colegilor asupra unor reflexii privitoare la compromisul numărul 10, referitor la alineatul 21, care în redactarea sa originală se încheia cu o frază cum ar fi should be maintained at least at the level of the period until, period until 2013, deci până în 2013. Și aici cred că există o frază care s-a adăugat, care nu prea uh, respectă filozofia întregului raport, pentru că se referă, să spunem, la chestiuni ce țin de cadrul legislativ, introducând astfel uh, o dezbatere care nu cred că abține de acest raport. În plus, se face referire la un tip de regiuni care în acest context de uh, reduceri bugetare pe care le pretinde Consiliul, cred că perturbează puțin și alterează, afectează forța raportului. Așadar, eu aș solicita doar ca raportul să fie în mod clar un, inform, uh, un raport uh, uh, succint și să se bucure de cât mai uh, larg consens, așa că asta am vrut să vă aduc la cunoștință. Uh, aș ruga pe stimații raportori să țină cont de uh, observația mea, pentru că cred că era mai bună formularea inițială la alineatul 21. Mulțumesc, stimate coleg. situațiите, господин eh, Bioghe, и Ivailuz exclusiv. Eh, Doamna Neinski, mulțumesc, doresc să felicit pe raportori eh, pentru un document de calitate pe care l-au elaborat și pentru că demersul lor este foarte curajos și vine la timp. Mm, încearcă să producă o schimbare mult așteptată în legătură cu plățile directe pentru agricultori și Compromisul la care s-a ajuns constituie un mesaj foarte important pentru agricultorii din țări cum ar fi Bulgaria sau țările Baltice, care se vor afla pe picior de egalitate cu ceilalți și vor trebui să respecte aceleași exigențe, să garanteze aceeași calitate a alimentelor ca agricultorii din Occident. Deci e normal să se aștepte ca plățile directe să fie, să aibă un volum egal uh, ca cele de care beneficiază ceilalți. Deci este un demers excelent. Mulțumesc, pe, eh, mulțumesc raportorilor. Mulțumesc, Nadiejda. Acum domnul Godmanis. I just want to, to... Mulțumesc. Vreau să spun că susțin raportorii în legătură cu două compromisuri la alineatul 21, compromisul 10 și compromisul 11. Consider că s-a făcut tot posibilul. Aș spune că personal susțin aceste două compromisuri, chiar dacă propunerea mea nu se regăsește complet acolo, dar cred că e o poziție totuși foarte bună pentru votul de mâine. Mulțumesc! Merci, mon cher coleg. Mulțumesc, drag coleg. Și acum, domnul Lavia. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu, desigur, raportorilor pentru un document excelent. Mă voi opri pe scurt asupra compromisului 11, care ține de politica agricolă comună. Aici chiar îmi permisesem să depun anumite amendamente. Poate am avut o poziție mai radicală decât compromisul cum arată el la ora actuală. Aș dori însă să evidențiez două aspecte. Există o serie de amendamente care pentru un nou uh, CFM se referă nu doar, nu exclusiv la înghețarea bugetului, cel puțin înghețarea bugetului din 2013, ci și la plafoanele uh, de cheltuieli din precedentul cadru financiar multianual. Și îmi permit să subliniez că e clar că ținând cont de uh, diferența uh, de acest an dintre plafon de cheltuieli și buget ar fi o diferență însemnată. Deci îmi doresc să îmi permit să subliniez colegilor că există posibilitatea de a utiliza și anumite amendamente individuale ale socialiștilor ca să avem un, eventual un compromis pentru o mai bună clarificare a ceea ce vrem să spunem. În al doilea rând, referirea la primul și al doilea pilon eu consider că cele două entități în multe state membre sunt, se suplinesc una pe alta. Deci conținutul primului pilon și cel de-al doilea. Deci să avem un singur bazin, ca să spun așa, mi se pare corect. În al treilea rând, doresc să mă refer la diferențele existente între statele membre, între regiuni și între agricultori. Deoarece în propunerea comisiei, după cum vă amintiți, se spunea că trebuie reduse diferențele cu o treime în dezbaterea din cadrul Comisiei pentru Agricultură se vorbește de reducere. Aici însă, în propunerea de compromis, se vorbește uh, despre eliminarea lacunelor existente. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi mai în conformitate cu propunerea Comisiei de specialitate să substituim close cu reduce. Deci nu să eliminăm, ci să reducem diferențele existente. Très bien. Monsieur le... Honorevole, la via. Foarte bine, domnule la via. Așa cum doamna Gresle. Mulțumesc. Vreau să spun că până acum am avut o poziție bună în ce privește CFM-ul, iar anunțul acestui proiect al bugetului pentru zona euro ne tulbură foarte mult și ne-a scos cumva din orbită. Despre ce vorbim de fapt? despre un uh, fond uh, de dezvoltare european 2, nu înțeleg. Deci, trebuie, trebuie să uh, vedem cum, cum, cum ar urma să fie adoptat un astfel de buget, prin codecizie sau prin, prin codecizie a parlamentelor naționale. Deci uh, cineva a lansat o idee uh, nebunească fără niciun fel de, fără niciun fel de însoțire uh, cu, cu metodologii de aplicare. Sigur că pentru asta sunt motive clare. Sunt oameni care nu sunt interesați de această unitate a bugetului european. Da? Iar, iar țările din afara zonei euro se abțin deci, eu nu cred că noi nu putem să ne apărăm. Ba, din potrivă, trebuie să ne apărăm cu toate mijloacele care ne stau la dispoziție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Riche. Mulțumesc și mulțumesc și raportorilor pentru calitatea muncilor și pentru că ne-au stat la dispoziție întotdeauna. Eh, aș atrage totuși atenția eh, Partidului Socialist eh, revin la cele spuse de domnul Ferb și de doamna Haug și vreau să le spun că la compromisul numărul 8, ce privește tocmai dificultățile pe care le întâmpinăm cu cele 10 miliarde din fondul de coeziune în, în facilitatea conectarea Europei, actualmente se desfășoară negocieri Eh, destul de bune între Comisia de Transporturi și Comisia Regii pe acest subiect și țările de incluziune care au eh, și ele problemele lor și, după cum a spus Gheorghe, vreau și eu să spun că formularea asta este maximalistă, deci mai mult nu putem eh, cere. Dacă Totuși mă jenează acolo un pic formularea at least. Dar cred că nu e at least, nu e cel puțin, ci cred că e maximum. Uh, deci haideți să fim atenți, pentru că acest text este foarte important și nu trebuie să afecteze discuțiile anterioare. În al doilea rând vreau să spun că sunt total de acord cu ce a spus Iuta pe, în legătură cu amendamentul 21. Eu cred că da, într-adevăr, s-a ajuns deja la un acord și nu trebuie stricat. Și sigur că există o viziune bugetară care spune că noi suntem totdeauna sensibili, trebuie să optimizăm uh, să vedem dacă putem coordona, concentra mai bine. Totuși mă întreb dacă în spatele acestor afirmații Bine, poate că n a trebuit să spun asta pentru că amendamentele în chestiune sunt din partea propriului meu grup, dar mă întreb dar, totuși dacă nu există acolo în culise anumite agenții guvernamentale care nu doresc mai multă integrare europeană la acest nivel și care doresc mai puțină integrare. Uh, și vreau să spun că există această problemă cu compromisul 21 și, în final, în ce privește bugetul zonei euro, cred că e tipic și, din păcate, asta e evoluția uh, lumii și a Europei. Când uh, am făcut piața comună, toată lumea știa că vom avea și monedă unică. Când am avut moneda unică, unii au rămas pe din afară. Există și e, e dificil să avem avantajele pieței unice fără solidaritate. Și, sigur, aspectul bugetar ca și reglementarea economică, financiară și bancară fac parte din același pachet. Eu cred, pentru a răspunde mm, cuvintelor da, lui Ingeborg și a avut dreptate, ă, doamna, în realitate chestiunea e nu de a ști cum va fi administrat bugetul zonei euro, cum va fi administrat bugetul zonei euro, spuneam, el trebuie administrat uh, la fel ca și până acum, ci cum va fi administrat uh, fragmentul de buget celor care au recurs la opt-out și care se vor detașa din ce în ce mai mult. Și vedem că bugetul este principalul factor de integrare european și uh, cei care contribuie tot mai puțin atunci se separă din ce în ce mai mult de noi. Deci trebuie să fim atenți la ce se întâmplă la acest nivel eu nu cred că e un uh, fenomen secundar, ci e o evoluție contra căreia nu putem lupta, din păcate. Vor exista consecințe bugetare uh, ca urmare a acestei situații. Mulțumesc, uh, mulțumim, dragi colegi, și cred că a fost o dezbatere pasionantă care s-a referit la toate aspectele problemelor pe care, de care avem să ne ocupăm. Mulțumim, sigur, și noi raportorilor pentru calitatea documentului pe care l-au elaborat și pentru că au știut să dea dovadă de un spirit de echipă, ținând cont de părerile tuturor. Am și eu câteva observații. În primul rând, aș dori să reamintesc cum a făcut-o de altfel Raim, că avem un calendar, uh, vom avea o agendă foarte încărcată, vom vota acest raport, mă rog, de fapt sunt mai multe rapoarte, dar votăm acest pachet, ca să spun așa, uh, cu uh, cadrul financiar multianual, vom vota mâine. Înțeleg ce au spus unii că există anumite amendamente sau anumite compromisuri unde lucrurile nu sunt încă foarte clare. Însă, vă mai spun că săptămâna viitoare, după votul de mâine, și pe baza votului de mâine, delegația Parlamentului, și adică delegația Comisiei noastre, raportorii și subsemnatul, ne vom întâlni la Luxemburg cu Consiliul de Afaceri Generale. Noi suntem invitați să participăm la reuniunea Consiliului de Afaceri Generale. Deci nu e vorba doar de o întâlnire cu președinția cipriotă, ci cu toți miniștrii cu care vom avea un mic dejun de lucru consacrat în întregime cadrului financiar multianual. Deci votul de mâine e foarte important pentru că, sigur, bun, încă nu se votează în plenară, dar știm cu toții că la Parlamentul European și în celelalte instituții știm că pe un astfel de subiect votul comisiei noastre yes, și cel din plenară vor fi uh, foarte apropiate. Deci se va vota cam la fel. În al doilea rând, haideți totuși să ne felicităm că totuși este vorba de o reușită politică reprezentată de faptul că am impus noi această dezbatere pe partea uh, de resurse a bugetului. Uh, și vom reuși, practic, să impunem celorlalți sarcina probei. Și știm că noi, comisia noastră, primii, am spus că nu mai putem continua așa cu finanțarea politicilor europene, nu putem finanța noile competențe oferite de Tratatul de la Lisabona dacă rămânem în această cămașă de forță, ca să spun așa, a unui buget finanțat de la bugetele naționale, complet cuplat la bugetele naționale, Asta era valabil și înaintea crizei și cu atât mai mult uh, în urma crizei. Și am insistat pe subiectul ăsta și, în primul rând, uh, pur și simplu uh, ceilalți au râs de noi cu un scepticism total, ironie. Mi-amintesc că în vara lui 2011, pe când comisarul Lewandowski începuse să reia în numele Comisiei analizele noastre, și a dat un interviu în acest sens în luna august, reacțiile au fost uh, de ironie, de scepticism în toate ministerele de finanțe. Astăzi avem propuneri concrete pe masa de lucru și, în sfârșit, nimeni nu mai contestă că trebuie să, reve- să revizuim capitolul resurse. Bine, încă mai sunt diferențe enorme în ce privește conținutul acestui obiectiv și uh, sfera de aplicare. Dar, oricum, sarcina probei tocmai va cădea pe umerii celor care vor să mențină lucrurile ca și până acum. Și datorită insistenței Parlamentului în momentul votării bugetului 2011, Comisia Europeană a făcut propuneri concrete și mai ales uh, propunerea pe, cu taxa pe tranzacțiile financiare. Uh, deci haideți totuși să ne felicităm că e o reușită și dovedește că atunci când Parlamentul pune degetul pe rană și invită uh, foarte sever uh, Comisia Europeană să facă propuneri concrete, iată, avem uh, uh, și rezultate. Bun, sigur că încă de la început, în ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, a existat o ambiguitate. Există taxa versiunea Șemeta și taxa versiunea Lewandowski, ca să simplificăm lucrurile. Șemeta ne propune o, un temei juridic fără legătură cu bugetul, eh, cu bugetul european, iar Lewandowski, pe altă parte, propune că această taxă, dacă va fi înființată, să constituie un element uh, aparținând no, noilor resurse proprii. Iar astăzi, ba chiar începând cu ieri, cu ziua de ieri, ne aflăm în situația în care au fost întrunite condițiile pentru a lansa o adevărată cooperare consolidată. Și uh, vă uh, <laughs> fac să observați din nou că iată o altă reușită pentru noi. La început și această taxă a stârnit Uh, surâsuri uh, ironice și scepticism în capitalele europene, spunând că oricum pentru asta trebuie unanimitate și oricum uh, Regatul Unit și Suedia și Luxemburgul nu vor accepta niciodată o asemenea taxă. Deci au spus că ideea asta e moartă în fașă, dar nu, nu a fost așa. Iată că putem avea o cooperare consolidată. Sigur că asta nu ne va face să câștigăm uh, la fel de mulți bani uh, ca uh, într-o situație în care ar fi participat toate 27 state membre, dar dacă avem voința politică, e posibil să considerăm că toate sau parte din resursele provenite din această taxă vor fi afectate bugetul european și vor permite țărilor în cauză să își reducă contribuțiile la finanțarea bugetului european începând cu ziua de ieri, avem mai mult de 9 țări, există 11 țări care au semnat o inițiativă, ceea ce înseamnă că acum Comisia Europeană, conform procedurii prevăzute în tratat, e obligată să vină cu un instrument juridic pentru această cooperare consolidată. Și știți că e suficientă o majoritate calificată la Consiliu ca să se dea undă verde demarării cooperării consolidate. Regatul Unit a indicat că nu va participa, însă nici nu ne va pune bețe în roate. Așadar, eu consider că acum avem uh, o probabilitate însemnată pentru ca să există în sfârșit această cooperare consolidată. Dar asta în condiții foarte ambigue în legătură cu utilizarea resurselor care astfel ar fi colectate în cele 27 de țări la ora actuală. Există patru categorii diferite. Putem împărți cele 27 de state în patru categorii diferite. În primul rând, sta, statele care nu doresc această taxă, deci nu vor participa la cooperarea consolidată. Apoi, țările care sunt interesate de o asemenea taxă pe transacțiile financiare, dar cu condiția ca banii de acolo să intre doar la bugetele naționale. Apoi sunt alte țări care, în acord cu poziția Parlamentului, doresc ca această taxă pe tranzacțiile financiare să folosească la finanțarea, poate nu doar exclusiv, dar oricum, mai ales la finanțarea bugetului european. Apoi, a patra categorie, și anume țările care fără îndoială, și spun fără îndoială pentru că n-a avut loc nicio declarație oficială, dar se spun multe în spatele ușilor închise. Deci există țările care fără îndoială vor, ar fi favorabile ca în totalitate sau în parte resursele obținute din această taxă să fie folosite la finanțarea unui buget al zonei euro sau a unei garanții de care poate vom avea nevoie pentru mecanismul european de stabilitate sau alte fonduri de acest tip. Așadar, de fapt, există măcar patru categorii diferite în care putem încadra statele membre în legătură cu acest proiect de taxă pe tranzacțiile financiare. Însă, știrea bună pentru noi e că există și funcționează, iar a, s-a lansat această mișcare, există un impuls și avem motive să credem că vom putea să avem și un rezultat concret până la urmă, la o formă sau alta de acord politic pentru reformarea sistemului de resurse proprii care să Sigur, nu se limitează la taxa pe tranzacțiile financiare, dar totuși taxa asta reprezintă un element important. Și ultima observație în legătură cu acest proiect de buget central al zonei euro. În primul rând, a spune că e o idee care a fost lansată public pentru prima oară într-un document înscris, dar în mod foarte succint, în două rânduri, de însuși președintele Van Rompuy. Deci, mulți dintre dumneavoastră au spus, nu trebuie ca Parlamentul să fie pus în fața unui fapt îndeplinit. Trebuie ca și noi să fim asociați la așa ceva. Noi nu putem împiedica guvernele nici pe președintele Van Rompuy să aibă idei pe care să și le exprime public. Și iată un exemplu în plus a unui caz în care se vede foarte bine că adevăratele decizii, o, marile orientări ale politicii europene, nu sunt luate de Comisia Europeană, ci de către Consiliul European sau președintele acestuia. Ceea ce pune o problemă Parlamentului și o, e vorba de o problemă fundamentală. Anume, cum putem să punem dincolo de puterile noastre de legiuitori în sens juridic, dar dincolo de asta să ne păstrăm sau creștem influența politică față de organul în cadrul căruia sunt luate deciziile cu adevărat importante, care nu mai este Consiliul de Ministri. E o chestiune asupra căreia va trebui să revenim împreună cu AFCO, cu conferința președinților, pentru că nu se limitează la problemele noastre bugetare. E vorba de tot ceea ce acum se, e legat de ceea ce acum se numește Uniunea Bancară, și asta e parte a problemei și suscit aceleași întrebări. Însă, vedem foarte clar că această idee nu a apărut doar din creierul foarte inventiv al președintelui Van Rompuy, dar în spatele ei există un anumit număr de țări care sunt foarte active, care au uh, o idee de, de, foarte grandioasă și că este însoțită și de cifre importante și bun, sigur că oricare ar fi punctul nostru de vedere pe tema asta, uh, că eu nu mă opun uh, din start acestei idei, însă spun că a, uh, a analiza acum, a lansa acum această temă ar însemna să facem în momentul uh, total greșit. Pentru că noi vom demara negocierile adevărate pe cifre, ca pe timpuri, cu bugetul comunitar pe 2014-2020. A, și dacă lansăm acum această idee, înseamnă că nu facem decât să complicăm niște negocieri deja dificile. și ar însemna să adăugăm doar confuzie, să tulburăm și mai mult apele, pentru că dincolo de formula bugetul doar pentru zona euro, apar și toate aspectele la care s-au referit raportorii și mai mulți colegi, în primul rând, cum s-ar finanța uh, un astfel de buget. Pe păi mine mă uimește când aud lideri din anumite țări care fac parte din clubul pentru better spending și care cer o reducere de 100 de miliarde din bugetul european uh, față de propunerea Comisiei Europene. Unii vor doresc să-și înghețe uh, contribuțiile naționale, dar în același timp sunt în favoarea uh, creării unui nou buget care ar însemna o contribuție națională de mai multe miliarde de euro anual. Deci cum ar putea fi compatibile aceste viziuni? Cum ar putea fi finanțat un asemenea buget? printr-o creștere a contribuțiilor de la bugetul național sau printr-o resursă proprie cu aceleași țări care refuză ca Uniunea Europeană să beneficieze de resurse proprii. Da, în momentul în care ar fi alocate pentru un buget care n-ar fi bugetul Uniunii Europene, ei acolo găsesc normal să fie afectate resursele proprii. Deci haideți să, uh, aș vrea să mi se explice și mie cum se treaba. Apoi, incertitudine în ce privește finanțarea bugetului, incertitudine în ce privește cheltuielile, la ce folosesc ele. Uh, se, putem citi în presă că asta ar putea veni în ajutorul țărilor care se află acum uh, sub asistența fondurilor europene, cum ar fi mecanismul european de stabilitate, și care fac eforturi și sacrificii enorme. Și atunci aceste sacrificii ar fi compensate prin faptul că li s-ar da acești bani. Dar asta înseamnă că inventăm din nou fondul de coeziune sau fondurile structurale sau fondul social european, că practic vom avea două bugete, două politici de coeziune, coeziunea cu 27 de state și coeziunea doar cu statele din zona euro. Ce înseamnă toate astea? Mă pot gândi la anumite țări pe care le-am ajutat, dar care nu se află în zona euro, care fac sacrificii enorme. Dar atunci bugetul ăsta n-ar putea să le ajute și pe ele. De, de exemplu, Letonia, Ungaria, România n-ar beneficia de banii ăștia. Ei încerc și calendarul de asemenea. Ideea asta de buget pentru zona euro, asta nu înseamnă că va fi lansat în 2012 uh, sau 2013, dar oare va fi lansat în 2014 în același timp cu cadrul financiar multianual și apoi mai există incertitudine și în legătură cu temeiul juridic, desigur întreb, oare se poate face așa ceva cu o cooperare consolidată în cadrul tratatului de la Lisabona sau e nevoie de un nou buget. Deci, iată câte incertitudini și câte semne de întrebare. Sugestia mea ar fi și cred că asta e starea de spirit a raportorilor noștri, ar fi că e în interesul nostru să nu emitem un aviz negativ încă din start. Însă, ar trebui să ă, ne exprimăm o opinie foarte fermă, spunând că Parlamentul European nu se va pronunța asupra cadrului financiar multianual, atâta timp cât nu îi se vor aduce mai multe informații și precizări în legătură cu obiectivul politic, cu suma totală, finanțarea, conținutul și statutul juridic al bugetului zonei euro. Dacă vor exista toate acestea și dacă va exista un astfel de buget și trebuie să spunem foarte clar asta. Cel puțin eu așa vă recomand. Și să spunem asta înaintea Consiliului European din octombrie. Înainte, desigur. Deci dacă nu facem așa, dacă din întâmplare Consiliul European din octombrie ar face propuneri concrete în acest dosar, dacă ar fi un început de acord, atunci într-adevăr ar fi puși în fața faptului împlinit. Deci dacă avem anumite rezerve sau întrebări de pus, cred că va trebui să o facem foarte rapid și foarte ferm. Deci, în mod ideal, ar trebui să o facem mâine. Bun, deci deja sunt prevăzute anumite dispoziții în proiectul de raport sau în amendamente. Așadar, vă propun ca până mâine să vedem dacă uh, e suficient sau dacă eventual trebuie să facem mai mult. Cam asta ar fi. Bun. Practic, cu toată cuvântarea asta am epuizat tot timpul pe care l-am avut în această dimineață. Întreb dacă putem eventual sau reluăm la orele 15 și încheiem atunci discuția, mai ales dacă raportorii doresc să reacționeze la cele spuse de colegi și apoi trecem la uh, votul. Bun, așa facem, deci ne reîntâlnim la ora 15. Mulțumesc!